toate răspunsurile dumneavoastră pentru discuția foarte animată. Reacția europeană la strategia din Japonia este foarte importantă. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, și tuturor comisarilor prezenți. Vă mulțumesc! ora l'ordine del giorno. Acum, pe ordine de zi, avem declarația Comisiei privind cadrul european de coordonare strategiilor naționale de integrare a romilor. Dau imediat cuvântul doamnei comisar Reding, vă rog. Thank you, Chair. Uh, ladies and gentlemen, I am Mulțumesc, președinte. Doamnelor și domnilor, prezint acest subiect împreună cu colegul meu, domnul Andor, și vă voi prezenta decizia luată de Comisia Europeană pentru a avea un nou cadru în ceea ce privește strategia de integrare a comunității rome. Noul cadru ajunge într-un moment în care situația romilor a devenit un punct central de atenție în Europa. Uniunea Europeană a pus la dispoziția statelor membre o gamă largă de instrumente politice, financiare, uh, tocmai pentru a putea rezolva uh, dificultățile cu care se confruntă comunitatea romă. De asemenea, avem la dispoziție și un temei juridic în ceea ce privește nediscriminarea, libera circulație uh, tuturor celor care pot fi incluși în această strategie. Deci, din punctul nostru de vedere, este evident că nivelul economic și nivelul social de marginalizare uh, vis-a-vis uh, -vis de comunitatea romă continuă, persistă și acest lucru nu este acceptabil, nu poate fi acceptabil într-o Uniune Europeană a secolului 21. Parlamentul European cu sprijin din partea tuturor tendințelor politice, grupurilor politice, uh, a acordat atenție deosebită faptului că integrarea romilor trebuie să fie o prioritate și e suficient să vă uitați la rezoluția adoptată în acest sens. Și aș dori să mulțumesc doamnei Iaro ca raportor pentru munca sa. Și acțiuni hotărâte sunt necesare atât la nivel de state membre cât și la nivel european. Trebuie să ne unim eforturile în așa fel încât să punem capăt orice forme, oricărei forme de discriminare împotriva romilor. În același timp, trebuie să ne asigurăm că aceștia se bucură de aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni europeni, pentru că, în fond, ei sunt cetățeni europeni uh, ca toată lumea. Și cred că aici e vorba de un proces care trebuie să meargă în două direcții. Mai întâi trebuie să existe o schimbare de mentalitate uh, din partea majorității cetățenilor europeni și din partea membrilor comunității rome. Cu toții suntem de acord că e nevoie de o, de o planificare și de o implementare eficientă a acestei strategii, că e nevoie de o abordare comună. Cu toții știm că răspunderea uh, cea mai mare pentru integrarea romilor revine de fapt statelor membre. Cu toții suntem de acord asupra faptului că situația romilor este foarte diferită de la un stat membru la altul din acest motiv, Comisia a prezentat să prezinte un cadru european care să fie la îndemâna statelor membre și care să le permită acestora să facă față provocărilor cu care se confruntă. Grupul de lucru pe tema romilor, care și-a început lucrul deja în septembrie anul trecut și a, uh, până în, a lucrat până în decembrie anul trecut, a demonstrat în mod clar faptul că de multe ori nu se face tot ceea ce, ce trebuie Există fonduri care sunt disponibile, 27 de milioane prin fondurile structurale și iată că aceste fonduri nu sunt utilizate așa cum ar trebui. Doar o parte din, acești, din aceste fonduri au fost uh, consacrate în mod specific comunității rome. Și 70% din uh, fondurile existente pentru asistență tehnică care ar putea fi necesare în mare parte din statele membre au fost pur și simplu neutilizate. Deci măsurile care au fost luate până în prezent nu sunt adecvate și iată că a venit momentul să ne asigurăm că uh, politicile la nivel local, regional, național pun accent clar pe uh, situația romilor. În cadrul uh, în strategia noastră încercăm să ne concentrăm pe patru subiecte principale. Educație, ocupare, sănătate și locuințe. Ne dorim ca Uniunea Europeană și cele 27 de state membre să-și iau un angajament să pună capăt uh, acestor uh, insuficiențe în aceste domenii și e nevoie de fonduri pentru că acum să ajungem la rezultate concrete. Ne dorim ca toate statele membre să integreze aceste patru scopuri în strategiile lor în favoarea romilor în momentul în care au o astfel de strategie sau să creeze o astfel de strategie în cazul în care nu o au până, și care să acopere perioada până în 2020. Pentru a îndeplini obiectivele noastre, avem nevoie și de o monitorizare permanentă și în acest sens, strategia pentru romi prevede un mecanism puternic de monitorizare pentru a ne asigura că există rezultate concrete și prin acest mecanism vom vedea dacă statele membre implementează în mod corect această strategie, vom vedea dacă banii care sunt acordați, alocați pentru romi ajung la beneficiarii finali și vom vedea care este uh, nivelul de integrare a romilor ulterior. Comisia va face un raport în acest sens în, anual referitor la progresele înregistrate în eforturile de integrare a populației rome în statele membre. Și cadrul european prevede aici o posibilitate de a ne uni forțele, de a conlucra cu toți actorii implicați cu populația, atât cetățenii uh, uh, europeni pe de o parte, cât și cetățenii rom pe de altă parte, tocmai pentru a pune capăt excluziunii cu care se confruntă peste 10 milioane de cetățeni europeni, excluziune pe care nu ne mai putem permite pe viitor. Mulțumim, domnului comisar Reding. Are acum cuvântul domnul comisar Andor. Domnul președinte, stimați eurodeputați, Problema robă, romă se află în vârful agendei europene. Luna trecută, Parlamentul European a adoptat raportul IAROCA privind strategia europeană pentru incluziunea romilor și astăzi avem o comunicare a Comisiei privind un cadru european care să cuprindă toate strategiile naționale pentru rom. E vorba de documente care se înscriu într-o dezbatere mai vastă și în următoarea reuniune de pe 19 mai a ministrilor pentru afaceri sociale, um, acest subiect va fi uh, principalul subiect discutat. Toate aceste documente și măsuri vizează milioane de romi care suferă de pe urma uh, excluziunii sociale. Vreau să vă spun trei lucruri. În primul rând, Comisia lansează un cadru european pentru strategiile naționale de integrare a romilor. E vorba de responsabilitatea primară a statelor membre pentru elaborarea acestor strategii. De asemenea, ea reafirmă convingerea Comisiei că Uniunea Europeană nu poate să tolereze niciun fel de uh, rasism, nicio formă de rasism, xenofobie, discriminare sau excluziune socială a romilor. Uniunea Europeană are obligația morală și politică să susțină statele membre în eforturile acestora prin toate politicile pe care le are la dispoziție. Și acum al doilea lucru. După cum știți, Uniunea Europeană a adoptat o strategie cuprinzătoare pentru dezvoltarea modelului social și economic european într-un mod echilibrat. Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și uh, inclusivă este contextul politic în care să se poată aborda problemele uh, complexe privind romii. Trebuie să utilizăm instrumentele strategiei Europa 2020 pentru a aborda și problema romilor. Excluderea a milioane de cetățeni europeni din viața economică și socială nu este inteligentă, nu este durabilă și nu este o manifestare a incluziunii. Nu există nicio scuză pentru ca excluderea romilor să continue în Europa în care dorim să trăim mai ales uh, obiectivele privind ocuparea pentru reducerea sărăciei și uh, educare sunt obiective cheie pentru a măsura politicile de integrare a romilor. Comunicarea Comisiei privind romii identifică patru domenii care sunt de importanță strategică pentru a depăși problemele de excluziune a romilor. E vorba de următoarele. Accesul la ocuparea locurilor de muncă, uh, pentru că trebuie să se uh, elimine diferențele între cetățenii rom și cei nerom. Accesul la educație. Toți copiii rom trebuie să aibă acces la educație de calitate, să nu fie uh, discriminați sau separați. Cel puțin uh, școala primară ar trebui să poată să o facă toți copiii rom. Accesul apoi la servicii medicale, reducându-se uh, prăpastie care există între cetățenii rom și cei neromi. Uh, romii trebuie să beneficieze de aceleași servicii medicale ca și toți ceilalți uh, cetățeni. Și apoi accesul la, la locuințe. Situația romilor este mult mai dificilă decât a restului populației uh, și dacă includem aici accesul la apă, electricitate și așa mai departe. Lipsa unei abordări integrate are un impact negativ asupra integrării romilor în societate, lăsându-i în sărăcie. În al treilea rând, Uniunea Europeană trebuie să uh, pună și bani pentru a-și susține vorbele. Comisia pregătește acum propuneri pentru cadrul financiar multianual, care vor fi urmate de propuneri specifice privind fondurile structurale. Eu cred că fondurile structurale trebuie să fie aliniate la strategia Europa 2020. Acest lucru se aplică la domeniile de politică pentru care eu sunt responsabil în general, uh, ocupare și incluziune socială și de asemenea se aplică și uh, integrării socioeconomice a romilor. Instrumentele noastre financiare trebuie să devină mai eficace și acesta este unul dintre obiectivele mele cheie. Am să mă opresc aici pentru a putea să ascult și opiniile dumneavoastră și pentru a răspunde la întrebări, dacă aveți întrebări. Mulțumesc! Grazie. Vă mulțumim, domnule comisar Andor. Are acum cuvântul în numele Consiliului, doamna ministru Gheori. Mulțumesc, doamnă președinte. Aulă. Just using my mother tongue. Doamnă președinte, Doamnă comisar, domnule comisar. Am, vor, am uh, spus doar aceste prime cuvinte în maghiară, acum continui în engleză. Președinția maghiară se bucură de comunicarea uh, Comisiei uh, privind cadrul european pentru integrarea romilor uh, la nivel european. Vreau să mulțumesc gratitudinea și aprecierea nu doar pentru tot ceea ce s-a făcut, ci și pentru implicarea personală a comisarilor Reding, Andor și tuturor celor care au colaborat la această realizare semnificativă. Cu prezentarea acestui document strategic ne apropiem enorm de realizarea uh, unele dintre prioritățile majore ale președinției maghiare. Sunt convinsă că va fi o contribuție importantă la îmbunătățirea situației economice și sociale a romilor în Europa, alături de rezoluția adoptată recent de Parlamentul European privind o strategie europeană pentru incluziunea romilor pe baza eh, raportului Livei Aroca sărăcia extremă, discriminarea și marginalizarea continuă uh, să fie uh, proprii situației multor romi din Europa, așa că a venit vremea să se îmbunătățească această situație. Trebuie să spunem că acestea nu sunt doar problemele lor, ci și ale noastre. Uh, oamenii nu mai trebuie să contribuie că aceasta este o problemă, ci o șansă, o oportunitate. Având în vedere situația demografică și economică în Uniunea Europeană, promovarea și uh, statutului economic și uh, social al romilor pot să devină noi resurse umane și cum să contribuie la creșterea economică pe termen lung. Președinția maghiară a, contribuit, a considerat întotdeauna că, dincolo de lupta împotriva discriminării, e nevoie de un nou mix de politici cu trei elemente cheie, ocupare, educație și locuire. Politici integrate în aceste trei domenii, alături de monitorizarea adecvată, așa cum a propus Comisia, dacă sunt aplicate de statele membre, vor reuși să facă diferența. Eforturile statelor membre trebuie să ajute și la atingerea obiectivelor UE 2020. Măsurile pentru incluziunea socială a romilor pot să fie luate în multe domenii politice. Acum se pare că este recunoscut la nivel larg că măsurile coordonate la nivel european pot să creeze sinergii și valori adăugate. Ce va urma? Președinția maghiară va prezenta și va discuta comunicarea la următoarea platformă pentru rom pe 78 aprilie la Budapesta cu prezența celor doi comisari la care vă invit pe toți. Consiliul va aborda problema în mod orizontal. Mai întâi, la Consiliul uh, pentru Justiție și Afaceri Interne din aprilie, pe 12 aprilie, apoi uh, la Consiliul EPSCO pe 19 mai cu adoptarea uh, concluziilor Consiliului și la Consiliul pentru Învățământ. Se va discuta un document pe 20 mai și președinția maghiară va prezenta un raport privind rezultatele discuțiilor la Consiliul pentru Afaceri Generale. În fine, Ehm, rezultatele acestor itinerariu vor fi, sper, sprijinite de eh, Consiliul din iunie, dar va fi nevoie, bineînțeles, de acțiuni suplimentare la nivel european și național pentru a ajuta această minoritate europeană. Mulțumesc foarte mult! Ora. Vă mulțumim! Acum începe dezbaterea cu oratorii în numele grupurilor politice. Are mai întâi cuvântul domnul Tökeș în numele grupului PPE. trei minute, vă rog. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztosok és államtitkárnő, Járóka Lívia jelentése. Stimate doamne, stimați domn, stimată doamnă președinte, stimați domnilor comisari, și noi Considerăm că raportul Iaroca a făcut un pas adevărat în, pentru integrarea romilor. Pe 8 aprilie, vineri, um, a avut loc Ziua Internațională a Romilor. O zi în care va avea loc a cincea oară platforma pentru romi care se va organiza la Budapesta. Acestea sunt momente foarte importante. E vorba aici de un plan de acțiune care trebuie să fie coordonat la nivel european, dar care să ia în considerare și specificitățile locale. PPE-ul cere de ani de zile un astfel de plan de acțiune care să promoveze integrarea romilor și la summitul din iunie al șefilor de stat și de guvern sperăm că va fi lansată o adevărată strategie europeană privind romii. Din punctul de vedere al drepturilor omului, problema romilor este una dintre cele mai grave problemele Europei. E vorba aici de responsabilitatea tuturor statelor membre. Acestea trebuie să respecte drepturile fundamentale pentru toți cetățenii lor Eh, existența lor trebuie să fie asigurată. Uniunea Europeană poate să ofere doar un cadru, însă statele membre sunt cele care trebuie să umple conținut acest cadru. Strategia europeană privind romii este o normă minimă uh, tehnică și eu sunt convins că acest subiect va fi unul care ne va preocupa vreme de ani de zile. Uh, el trebuie să devină un plan de acțiune pe termen lung pentru a putea combate sărăcia extremă și excluziunea. Vreau să subliniez anumite puncte foarte importante din strategie. Este foarte important ca grupul țintră, țintă al acestei strategii să fie stabilit pe baza unor indicatori economici și nu etnici. De asemenea, promovarea drepturilor fundamentale este importantă, așa cum este și punerea în aplicare a principiilor privind egalitatea de șanse. De asemenea, excluderea teritorială trebuie să fie combătută și uh, să fie luată în considerare pentru, uh, pentru a, toate, toate categoriile de romi. Pentru ca această strategie să aibă succes, toți actorii trebuie să fie implicați de la societatea civilă, clasa politică, um, organizații non-guvernamentale, e nevoie de o colaborare foarte strânsă. Acest subiect nu trebuie să fie utilizat pentru a uh, crea um, temeri care să fie apoi utilizate în manipulare politică. Nu putem să vorbim despre uh, infracționalitate colectivă uh, nu putem să acceptăm acest lucru. Păcatele colective, căutarea aceasta de o vină colectivă nu este acceptabilă. Chestiunea romilor este o prioritate de vârf în mandatul președinției maghiare și sper că summitul din iunie va adopta această strategie și vreau să rog pe toți colegii să susțină acest program. Mulțumesc! Grație. Mulțumesc. Și acum din partea grupului Socialiștilor și Democraților, doamna Flașicova Benova, trei minute. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, domnule comisar. Aș dori mai întâi să vă felicit pentru acest uh, cadru european de coordonare a strategiilor naționale și noi am discutat foarte mult acest subiect la Parlamentul European. Iată că într-un târziu Comisia Europeană a ajuns la un uh, document concret, pentru că subiectul este foarte serios. Există foarte multe femei, foarte mulți bărbați care în Uniunea Europeană nu au condiții de viață decente și care se află și chiar uneori în uh, pericol și evenimentele care au avut loc recent demonstrează acest lucru. Aș dori să vă explic faptul că situația este urgentă. De aceea uh, nu înțelegem foarte bine că poziția Comisiei în momentul în care aceasta a hotărât să nu consulte anumiți actori implicați. Uh, vedem că este foarte important să existe cooperare strânsă cu societatea civilă pentru platforma europeană pentru incluziunea romilor și cu toate acestea, în același timp, Comisia nu a consultat romii, ONG-urile care îi reprezintă. Conținutul cadrului este un conținut bun, un rezultat bun. Comisia a definit anumite competențe, uh, e vorba de o problemă paneuropeană, însă competențele cele mai importante revin statelor membre. De aceea este foarte important pentru Uniunea Europeană să coordoneze aceste strategii naționale, în așa fel încât să avem o privire de ansamblu a modului cum funcționează aceste strategii. Iar în acest sens este absolut crucial să menționăm monitorizarea acestor strategii la nivel național, pentru a vedea dacă acestea au aceleași scopuri identice cu cele fixate la nivel național. Iar în acest acest sens, uh, eu cred că Comisia nu a fost suficient de ambițioasă. Ar trebui să aibă o abordare mai uh, îndrăzneață în ceea ce privește angajamentele pe care le au statele membre. Există patru uh, domenii, educație, învățământ, deci locuințe, uh, îngrijiri de sănătate și ocupare, care sunt deosebit de importante pentru romi. În momentul în care grupul meu politic a avut ocazia să viziteze anumite regiuni unde există comunități rome, ne-am dat seama că aceste, aceste domenii sunt cele mai importante. Acolo e nevoie de eforturi și progrese și e nevoie de programe care să fie lansate pe decade pentru a obține incluziunea romilor. Acum a venit momentul să lansăm acțiuni concrete. Și e vorba de o luptă nu numai împotriva discriminării, ci și împotriva formelor uh, latente de rasism care există la nivel verbal, la nivel fizic. De aceea, grupul de lucru al Comisiei a demonstrat că statele membre uh, a, se confruntă cu neajunsuri clare în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene alocate pentru comunitatea romă. De aceea e nevoie de o gestionare corectă a acestor fonduri, în așa fel încât să nu existe prea multă birocrație. Să ne asigurăm că uh, fondurile alocate sunt într-adevăr utilizate pentru scopurile fixate. De aceea aș dori să vă mulțumesc încă o dată, doamnă, că, doamnă comisar, domnule comisar, pentru munca dumneavoastră și poate că ne putem exprima acum speranța că acest cadru va aduce într-un final rezultatele pozitive pe care ni le dorim. Doamna Flașicova Benova, vi s-a adresat o întrebare prin cartonașul albastru din partea domnului Obermaier. Acceptați întrebarea? Da, vă rog, domnul Obermaier. Mulțumesc, doamnă Flașicova, pentru această pentru că acceptați întrebarea. Ați uh, citit raportul și sunt sigur că știți că trebuie plătite amende de către statele membre dacă se deviază de la condițiile stipulate în acest uh, raport, dacă strategia nu este respectată. Care este poziția dumneavoastră? Da, s-ar putea ca un stat să devină pasibil de amendă dacă, de exemplu, nu se respectă um, faptul că copiii rom trebuie să meargă la școală. Dacă copiii rom nu merg la școală, atunci statul este pasibil de pedapsă. Nu credeți că și părinții au o oarecare contribuție și ei trebuie să se asigure că copiilor merg la școală? Eh, Mulțumesc pentru această întrebare. Doresc să spun un lucru. Sunt în favoarea drepturilor, dar și în favoarea respectării obligațiilor. Bineînțeles că este rolul părinților să aibă grijă de proprii copii, dar cred că toate statele membre ale Uniunii Europene au suficiente instrumente pentru uh, a um, oferi aceste posibilități, nu vor fi pedepsite dacă părinții refuză să-și trimite copiii la școală. Mulțumesc. În numele liberalilor, are cuvântul acum domnul Ilcev. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc doamnei Iaroca și reprezentanților Comisiei, Consiliului și președinției maghiare pentru angajamentele asumate, care sunt foarte importante. Când vorbim despre integrarea romilor, nu trebuie să uităm de faptul că uh, acesta este una dintre cele mai dureroase probleme ale Europei, ale Uniunii Europene. Nu putem rezolva aceste probleme doar prin finanțare, prin legi împotriva discriminării sau programe sau campanii. Putem să rezolvăm această problemă doar printr-o combinație de uh, inițiative și abordări și doar pe bază de voință politică. Astăzi, Uniunea Europeană se confruntă mai mult decât cu niciodată cu problemele celor 12 milioane de romi. Sunt încă oameni care nu înțeleg că aceștia nu sunt doar romi din Bulgaria, România, Ungaria sau Slovacia. Sunt cetățeni europeni cu aceleași drepturi și obligații, dar și cu oportunități limitate. Situația este suficient de complexă și nu ne putem baza pe atitudini învechite strategia europeană pentru integrarea romilor va avea succes doar dacă se promovează inițiative integrate și politici ale statelor membre și instituțiilor europene integrate. Acțiunile unilaterale, unilaterale ar fi contraproductive. În anumite state membre, cunoștințele privind romii nu sunt suficiente și în anumite cazuri există multe neînțelegeri. De aceea, problema romilor în Europa trebuie studiată activ și în mod profesionist. Altfel, uh, nu vom putea dezamorsa această bombă a timpului, ci doar uh, vom uh, deplasa în altă parte a Europei, pentru că romii nu vor rămâne întotdeauna în ghetourile sau țările în care se află. Doar o strategie ambițioasă poate să fie un efort major de educare a romilor. Trebuie să asigurăm incluziunea copiilor romi în sistemele de învățământ, trebuie să formăm pe tineri și să, uh, să uh, alfabetizăm romii adulți. Altfel, ei vor continua să trăiască în condiții precare și nu putem să aruncăm banii pe geam cu aceste programe. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc! În numele verzilor are cuvântul doamna Flotră, două minute și jumătate. Evident, e o veste bună astăzi faptul că avem uh, un cadru european care va fi obligatoriu pentru toate statele membre și anume ca fiecare stat membru să, exprime, uh, să explice care este strategia sa pentru integrarea romilor. Aceste strategii vor fi ulterior evaluate de către Comisia Europeană și va trebui să le dezbatem cam peste un an de zile. Iată deci că astăzi lansăm o foaie de drum, de parcurs, care ne va permite nouă parlamentarilor, instituțiilor europene, societății civile să aibă posibilitatea de a da, să avem posibilitatea de a da dovadă de vigilență mai ales în domenii deosebit de importante, așa cum le-ați explicat. Observ faptul că uh, la comisie se ține seama de anumite observații pe care noi le-am formulat în raportul nostru. Mă refer la implicarea agențiilor pentru drepturile fundamentale în evaluarea strategiei naționale. Eu cred că uh, agenția aceasta a demonstrat deja care sunt competențele sale în acest domeniu. Mă gândesc, spre exemplu, la cooperarea cu Consiliul Europei în ceea ce privește formarea mediatorilor care să fie mediatori din comunitatea comunitatea romă. E vorba de un element strategic determinant pentru a reuși proiectele la toate nivelurile. În același timp, mă refer și la atenția acordată romilor care vin din țări terțe fără a uita dimensiunea de extindere a Uniunii Europene, care este luată în considerare în acest document. Și cred că uh, astfel vom reuși să întărim mecanismul de monitorizare. Iată un element pozitiv. Dar, cu toate acestea, aș dori să subliniez și câteva neajunsuri. Eu cred că nu s-a făcut referire suficient de clară și precisă la participarea necesară a romilor la toate nivelurile, în ceea ce privește elaborarea proiectelor, punerea lor în aplicare, evaluarea acestora. Vorbim despre informare, vorbim despre consultare, însă implicarea comunității rome însăși este determinantă, pentru că există practici bune, experiențe fericite, pozitive în Uniunea Europeană și care merg în această direcție. Deci, iată un punct slab al acestei comunicări. Al doilea punct slab Uh, e vorba de chestiunea nediscriminării, care este abordată în mod orizontal în fiecare din cele patru domenii. Însă, după părerea mea, ar fi fost foarte important să avem și un aliniat specific consacrat uh, lupte împotriva discriminării, împotriva violenței, pentru accesul la uh, servicii juridice. Uh, acest, uh, acest capitol, antidiscriminare, drepturi fundamentale, acces la justiție, nu este suficient de clar exprimat și cred că asta este o, un neajuns al textului Comisiei. De asemenea, am vorbit despre mediatori și programele lansate de Consiliul Europei. E bine că aceste elemente sunt menționate în comunicarea Comisiei și cred că ar fi, ați fi putut să menționați și liniile directoare care au fost uh, redactate de Consiliul Europei, în așa fel încât să nu avem uh, două uh, strategii sau două metode de evaluare a strategiilor naționale. Ar fi fost un plus în această comunicare. Și în final, uh, Munca comisiei nu s-a încheiat. Grupul de lucru trebuie să-și continue uh, munca în așa fel încât statele membre să simtă în fiecare zi că există o presiune din partea comisiei, din partea instituțiilor, din partea societății civile pentru ca aceste orientări să fie cu adevărat puse în practică. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie per i conservatori e riformisti. Mulțumesc. În numele conservatorilor și reformiștilor europene are cuvântul domnul Kirchhoff. Un minut. Doamna președinte, domnilor comisari, această propunere este o oportunitate pentru a integra mai bine pe romi în statele membre și pentru a găsi modalități pentru ca aceștia să aibă, să se bucure de uh, egalitate cu ceilalți cetățeni europeni. Obiectivul este de a avea o drepturi uh, egale pentru toți acești oameni. Însă acest program este foarte complicat uh, și s-ar putea să trebuiască să fie redus. Competențele statelor membre în domeniul educației, locuințelor, serviciilor de sănătate trebuie să fie respectate și am senzația că Comisia acționează într-o manieră care um, încalcă suveranitatea statelor membre în acest domeniu. Însă, de asemenea, se marchează o nouă eră în uh, modul în care se abordează problema. În primul rând, uh, s-au, uh, ascultat uh, comunitatea romă, pentru că programele trecute din ultimii 10 ani nu au și-au atins obiectivele și sper că acum procedurile vor fi simplificate pentru a accesa mai bine uh, fondurile europene și pentru a fi mai bine monitorizate programele uh, și rezultatele acestora. Deci dacă vrem să cheltuim bani în acest domeniu, trebuie să-i cheltuim într-un mod mai eficient. Mulțumesc! Acum pentru stânga unitară europeană, Domnul Ernst, două minute. Doamna Ernst, mulțumesc. Stimați uh, colegi, pe de o parte este bine că avem o strategie cadru pentru romi, dar pe de altă parte trebuie să vă atrag atenția asupra realității. Ceea ce ne-a prezentat Comisia uh, după discuțiile de ani de zile uh, cu reprezentanții romilor și cu Parlamentul Uh, nu înseamnă foarte mult, pentru că reprezentanții romilor întotdeauna ne-au cerut niște obiective, niște cerințe foarte clare, foarte concrete, dar nici măcar nu există niște sancțiuni clare pentru nerespectarea acestor uh, strategii. Uh, nu există, strategi, nu există sancțiuni clare și astfel nu există caracterul obligatoriu în respectarea acestor uh, reguli strategia romilor ar trebui să ia în considerare situația reală um, de pe teren, dar comisia nu a luat în considerare, nu a implicat comunitățile de romi în toate aceste uh, măsuri, în luarea acestor decizii. Lipsesc uh, structurile pentru punerea în aplicare concretă a obiectivelor, uh, perspectiva oamenilor și ceea ce consider că este un scandal este că dumneavoastră nu uh, doriți să întreprindeți nimic pentru a combate uh, sentimentele de animozitate care există împotriva romilor. Și vreau să vă întreb foarte sincer, oare nu aceste sentimente sunt o cauză pentru faptul că Uniunea Europeană a renunțat la o astfel de strategie până acum? Eu cred că așa stau lucrurile. Noi, cei din GUE, NGL, criticăm aceste Um, măsuri credem că sunt insuficiente și cerem să fie modificate și îmbunătățite. Mulțumesc pentru numele Uh, în numele Libertății și Democrației, domnul Borghesiu. Mulțumesc, doamna președinte. Aș putea fi în favoarea impunerii pentru strategia 2020 pentru a elimina uh, discriminările și dificultățile acestei uh, strategii. Dacă Comisia ar dori cu adevărat să uh, controleze comportamentele statelor, dar uneori aceste discursuri uh, de control sunt făcute de comisarul european care nu mi explică cum în țara sa, în uh, Luxemburg, uh, nomazii care se pot instala lângă casa mea în Franța sau în, în Italia să-și instaleze taberele în timp ce în Luxemburg taberele nomazilor sunt interzise. Așa că cum își poate permite domnul comisar să impună țărilor europene Ehm, aceste lucruri, în timp ce tocmai în țara doamnei Reding uh, nu se pot, uh, nu pot exista astfel de țări, de, de tabere, mă scuzați. Așa că, uh, în plus, doresc să mai spun că am citit în ziar despre un părinte țigan care a fost arestat în Italia pentru că și-a vândut fica pentru a se prostitua alții fac alte lucruri. De multe ori eh, eh, nu-și trimit copiii la școală în ciuda presiunilor și atenției autorităților, eh, mediatorilor, asociațiilor. Trebuie să vorbim și despre aceste probleme. Ar fi mai bine să deschidem ochii, să înțelegem că multe din problemele romilor depind tocmai de ei. Grazie. Mulțumesc. S-a încheiat această dezbatere. Și acum, pe ordinea de zi, avem raportul domnului Fernandez